management and the vote. Okay. Good morning. Bună ziua, dragi colegi. Vă rog să luați loc. Vă mulțumim pentru că ne ajutați să începem ședința. Bună dimineața, în primul rând tuturor. Avem ședința de astăzi, care începe cu primul punct, adoptarea ordinii de zi. Aș vrea să vă spun că la întâlnirea coordonatorilor, care a fost uh, um, hotărâtă că va avea loc astăzi la 11.30. Această întâlnire nu va avea loc, a fost amânată până pe 17 octombrie. și alte propuneri uh, în ceea ce privește ordinea de zi. Toate acestea vor fi prezentate la momentul votului, care este prevăzut la 10 și 15 minute. Trecem acum la comunicările președintelui. În primul rând, Iată recomandările coordonatorilor care vă sunt supuse deciziei dumneavoastră. În primul rând, Salvatore Iacolino, raportor la propunerea uh, pentru um, Procuratura Europeană. În al doilea rând, domnul Axel Voss, în legătură cu propunerea pentru reformarea regulamentului asupra Eurojust. 3. Colegul nostru, domnul Iasek Protoșevici, raportor pentru regulamentul asupra noilor substanțe psihoactive. Și dacă nu sunt obiecții, atunci considerăm aceste decizii ca fiind adoptate. Votul asupra protecției datelor va avea loc pe 21 octombrie. De la orele 18 până la orele 22 și probabil pe 24 octombrie de la 10 la 12 la Strasburg. Avem uh, și un calendar revizuit al ședințelor noastre ale Comisiei Libe, inclusiv ancheta Libe asupra situației uh, din închisori până la sfârșitul anului, care a fost adoptată la întâlnirea coordonatorilor. Dacă nu sunt obiecții, atunci trecem la următorul punct, uh, aprobarea procesului verbal de la ultimele trei reuniuni din octombrie 2012, aprilie și mai anul acesta. Se consideră că procesele verbale sunt adoptate și trecem la punctul 4, stadiul negocierilor interinstituționale privind procedurile legislative. Raportorul este domnul Melo. Vă rog, vă dau cuvântul. Domnule președinte, despre ce raport vorbiți aici? Da, avem aici raportorul pentru directiva asupra Ordinului European de Anchetă pentru a ne informa în legătură cu progresele făcute în cadrul trialogului la acest dosar. Mulțumesc, domnule președinte foarte pe scurt, pentru că nu sunt multe de spus în legătură cu rezultatele pe care le-am prezentat deja ultima oară. Aș sublinia doar că s-au făcut multe progrese în cadrul președinției irlandeze. Am uh, analizat în cadrul acelei președinții multe articole. Acum președinția s-a schimbat și anumite părți fundamentale ale acestui raport se vor dezbate în următoarele săptămâni așa că sper că până la începutul anului viitor să vă prezint raportul pentru a fi votat. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu. Dacă nu mai sunt comentarii, am auzit uh, comentariile raportorului în ceea ce privește negocierile interinstituționale și ne oprim aici. Trecem la următorul punct raportul asupra situației uh, drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Raportorul este colegul nostru, domnul lui Michel, pentru a prezenta acest uh, proiect de raport în numele a Comisiei LIBE, care este responsabilă de protecția drepturilor cetățenilor în Uniunea Europeană. Dăm cuvântul domnului lui Michel pentru a analiza acest document de lucru. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să reamintesc că structura acestui raport are mai multe părți. O primă parte care se referă la chestiuni instituționale, ce au de-a face cu întărirea protecției drepturilor fundamentale în UE, și o a doua parte care analizează chestiuni mai specifice, și anume dreptul uh, omului, CEDO, structura drepturilor fundamentale, capitolele sale asupra demnității, libertății, egalității, solidarității, cetățeniei și justiției. În ceea ce privește prima parte, după cum știți, în ultimii ani am trecut prin crize instituționale și constituționale, crize foarte serioase în unele state membre, expulzarea romilor din Franța, criza din uh, Ungaria, din România și uh, între toate aceste crize există riscul permanent de încălcare sau chiar încălcarea valorilor europene din uh, articolul 2 al Tratatului UE. Dezbaterea care a apărut în ultimii ani în legătură cu mijloacele disponibile, în legătură cu instrumentele prezente în actualele tratate sau care pot fi um, elaborate prin modificarea tratatelor, tocmai pentru a face față acestei crize în mod mai eficient, în special printr-un nou mecanism Parlamentul a cerut de mulți ani o politică și niște instrumente mult mai precise în domeniul drepturilor omului și documentul de lucru pe care l-am prezentat uh, ține cont de această cerere a Parlamentului. El conține și propuneri pentru întărirea drepturilor omului, ținând cont de actualele tratate și uh, de posibilitatea modificării acestora. Doamna Reding ne-a dat uh, câteva indicații în legătură cu intențiile comisiei în intervenția sa la conferința COPS um, pentru studii europene. În principiu, a propus să ne centrăm pe întărirea statului de drept în Uniunea Europeană, acesta reprezentând unul din elementele articolului 2 al tratatului UE, am propus uh, să utilizăm um, uh, posibilitatea de a trage la răspundere statele membre care încalcă aceste drepturi. Acesta corespunde formalizării noului articol pe care îl utilizează Comisia în acest domeniu. A propus, pe de altă parte, o modificare a tratatului în anumite locuri, modificări pozitive, însă riscul este să ajungem uh, la implementarea acestui mecanism până la calendele grecești. Deci, um, obiectivul este comun, acela de a întări mecanismul de protecția drepturilor omului de către Comisie și um, din partea Parlamentului, dar um, mijloacele sunt diferite în ceea ce poate face Comisia și calendarul acestor reforme prevăzute. Cred de asemenea că nu trebuie să garantăm doar statul de drept, ci și garantarea implementării articolului drept uh, în toată deplinătatea sa, drepturile fundamentale, egalitatea și așa mai departe. Deci pentru a profita pe deplin de potențialul acestui tratat, cred că ar trebui ca Uniunea să adere la Convenția asupra drepturilor omului, să întărim transpunerea drepturilor uh, europene care au de-a face cu drepturile omului, să avem un plan ambițios de acțiune pentru drepturile fundamentale și valorile europene comune. Avem nevoie de o cooperare mai sistematică cu Consiliul Europei și cu alte instituții internaționale care sunt uh, implicate în acest domeniu și implementarea unui mecanism nou care să garanteze respectul, protecția drepturilor uh, fundamentale în Uniune. Comisia ar putea începe încă de astăzi, dacă ar dori acest lucru, printr-o decizie, așa cum a făcut în ceea ce privește urmărirea corupției în statele membre și în Uniunea Europeană, pentru a înființa un astfel de nou mecanism, pentru că nu trebuie să modificăm tratatele pentru a stabili niște indicatori pentru a asigura urmărirea situației uh, în statele membre și în Uniune, pentru a face evaluări obiective, pentru a avea un ciclu politic european asupra aplicării articolului 2, al tratatului și pentru a avea niște recomandări și acțiuni și un sistem de alertă precoce, așa cum ne-a propus Comisia. Toate acestea Comisia le poate face dacă ar vrea, ținând cont de ceea ce îi permite tratatul actual. Bineînțeles că trebuie să implementeze toate instrumentele care sunt prevăzute de tratat în acest sens și să pregătească modificările necesare. Acum, Partea asupra drepturilor fundamentale. Vă spuneam că am urmărit această structură a drepturilor fundamentale, am analizat uh, documente elaborate de principalele ONG-uri pentru a vedea care sunt încălcările cele mai grave și îngrijorătoare în statele membre și cele mai frecvente îngrijorări. Și pot să spun că am descoperit prea multe cazuri de încălcare a demnității umane care se produc în Uniunea Europeană și în anumite state membre în special în ceea ce privește minoritățile, uh, cei care cer azilul, imigranții, persoanele care sunt suspectate de a avea legătură cu terorismul sau cei care sunt privați de libertate pentru a respecta eliminarea absolută a torturii, a tratamentelor neumane și pentru ca responsabilii să fie aduși în fața justiției. Democrația trebuie să se bazeze pe respectarea libertății și a drepturilor fundamentale, indiferent că e vorba de lupta împotriva terorismului sau de cooperarea internațională. Pentru că dreptul de a avea respectată viața privată și protecția datelor personale este și ea o valoare esențială, precum libertatea de exprimare, libertatea libertatea mass media și așa mai departe, care sunt esențiale în orice democrație. Există prea multe cazuri de încălcare a obligației de protecție în caz de pericol, de violențe, în caz de cereri de azil. Uniunea Europeană de aceea trebuie să-și întărească acțiunile pentru a lupta împotriva discriminării, pentru a asigura egalitatea necesară și să aplice directiva în legătură cu principiul egalității de tratament a persoanelor, indiferent de uh, vârstă, orientare sexuală, handicap, uh, etc. Situația populației rome rămâne foarte preocupantă. Există în continuare violențe rasiste, antisemite, xenofobe, homofobe împotriva imigranților și regret lipsa acțiunilor ferme din partea autorităților competente. Politicienii utilizează în continuare această populație romă în calitate de țapi spășitori, așa cum am văzut săptămâna trecută în Franța. Criza financiară a atins uh, în mod dramatic categoriile cele mai defavorizate ale societății, așa că ar trebui să-i acordăm o atenție deosebită și să luăm măsurile necesare. Dreptul la libertatea de circulație este un alt element. Este unul din drepturile fundamentale și cele mai vizibile pe care le au cetățenii Uniunii Europene. Nu se poate tolera nicio încercare de revizuire a acestor drepturi și acestui achi comunitar. E nevoie de o justiție comunitară, echitabilă, corectă, care să lucreze în spiritul democrației și a statului de drept și a credibilității sale, pentru că niciun fel de impunitate nu poate fi tolerată în acest sens. Și acum, domnule președinte, foarte succint am să prezint diversele puncte ale raportului meu. Sunt oarecum frustrat pentru că aș fi putut să mă centrez mai mult pe dreptul uh, copiilor, locul uh, persoanelor handicapate, situația minorităților, drepturile sociale, dar la momentul acesta raportul de inițiativă și regulile sale nu permit să intru în prea multe detalii, un lucru care e de lamentat. Așa că mă gândesc deja la prezentarea unor amendamente tocmai pentru a integra aceste părți care au fost lăsate deoparte din raport și încerc să ajung la un acord asupra acestor amendamente și cu raportorii din umbră. Cred că trebuie să avem o dezbatere mai aprofundată în legătură cu posibilă înființarea unei comisii de anchetă la Copenhaga pentru a continua analiza aceasta pe această temă. Sau se organizează și niște audieri pe 5 noiembrie pe această temă, așa că vă invit încă de pe acum să participați în mod activ la aceste audieri. Depunerea de amendamente se va face până în noiembrie, ceea ce ne lasă destul timp la dispoziție pentru a ține cont și de rezultatele acestor audieri. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnule lui Michel. Domnule Melo, vă rog, vă dau cuvântul. Half of the Dragă Simon, stimați colegi, în numele PP și în numele doamnei Bauer, aș dori să vă prezint poziția grupului nostru. PP-ul acordă o importanță esențială uh, protecției uh, drepturilor omului, însă alineatele 2 către 7 sunt uh, departe de realitate și riscă să fie contraproductive pentru cetățeni. În primul rând, pentru că nu poți să spui că Uniunea Europeană nu are deja un sistem bun de protecție a drepturilor omului din punct de vedere juridic și instituțional. Apoi, Considerăm că propunerile raportorului uh, ar putea duce la o politizare a sistemului de protecție a drepturilor omului. Uniunea Europeană se bucură deja de un sistem uh, pus la punct pentru protecția drepturilor fundamentale. Pe baza recomandării Parlamentului European, Comisia a creat o rețea de experți pentru drepturile omului care se ocupă de redactarea unui, anual, unui raport anual referitor la respectarea drepturilor omului în statele membre. Crearea Agenției pentru Drepturile Fundamentale a avut loc în 2003 și s-a uh, stabilit în 1999 și, chiar, um, și crearea unui post de um, comisar pentru drepturile omului. Acordăm 93 de milioane de euro pentru 2007-2013 pentru acest domeniu și acum se rediscută acest uh, buget. Uniunea Europeană și Carta Drepturilor Fundamentale au un uh, rol uh, obligatoriu din punct de vedere juridic, la fel ca și tratatele. Tratatul de la Lisabona a confirmat principiul conform căruia curțile uh, europene pot merge chiar mai departe decât uh, ceea ce prevede Carta Fundamentală. Aderarea uh, în curând a Uniunii Europene la Carta ONU a drepturilor omului va îmbunătăți și mai mult situația. Trebuie să luăm în considerare, în considerare și limitele ALDE a propus să se creeze noi um, organisme în cadrul comisiei, dar noi considerăm că asta riscă să politizeze un sistem care este unul uh, juridic și care trebuie să fie departe de jocurile politice. Comisia și Parlamentul rămân organisme politice. Drept urmare, protecția drepturilor fundamentale trebuie să rămână în uh, mâinile unor instanțe, cum ar fi Curtea Europeană de Justiție sau Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Inclusiv crearea unui ciclu referitor la drepturile omului mi, se pare foarte periculoasă, în sensul că Parlamentul ar deveni un judecător politic um, care ar putea să arate de, cu degetul anumite guverne referitor la respectarea drepturilor omului. Vă mulțumesc și eu, spune președintele. Domnul Clays dorește să intervină pe acest subiect. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest raport este o șansă pe care o pierdem. Ce citim aici este o listă lungă de lucruri care nu merg bine în domeniul drepturilor omului sau se pornește de la premisa că nu merg bine, chiar dacă lucrurile de fapt nu sunt chiar așa de rele. Însă în raport nu se numesc uh, probleme noi care, ar, care s-ar fi creat în acest domeniu. Aș dori să fac referire la articolul 15, unde se vorbește despre preocuparea referitoare la încălcarea dreptului de azil. Se vorbește aici despre obligații pe care unele state se pare că nu și le respectă. Persoane care își riscă viața pentru a veni la noi uh, într-o barcă, traversând o mare întreagă. Eu am fost în misiune, într-o misiune în Spania, în, în regiunea Gibraltarului, și am putut vedea uh, cu câtă seriozitate lucrează Frontex și uh, Garda de Coastă. Și ce fel de condiții li se oferă oamenilor. Care, după cum spun, spuneam, um, trec uh, trecătoarea de la Gibraltar pentru a ajunge la noi. Și aici uh, reiese impresia că acești, că toți uh, polițiștii, cei din garda de coasă și așa mai departe, ar pune în pericol viața oamenilor. Și asta nu corespunde cu realitatea pe care am văzut-o eu și nici nu cred că își găsește locul într-un astfel de raport. Dacă vrem să fim luați în serios la Parlament, nu ar trebui să uh, formulăm astfel de acuzații față de persoane pe care, care își fac treaba foarte bine. oamenii sunt întotdeauna aici în acest raport uh, ar, mm, reprezentați ca niște, vict, ca niște victime, dar uh, nu se vorbește despre responsabilitatea pe care o au să-și, să-și asume propria viață, despre șansele care li se oferă. Despre asta nu scrie nimic în raport. Apoi, punctul 18. Uh, se spune, da, um, condamnăm rasismul împotriva imigranților. Poate ar trebui să vorbim și despre rasismul în rândul migranților. În orașe franceze se vede acest lucru din ce în ce mai des, dar și în Belgia de multe ori. Există rasism din partea migranților către uh, localnici, ceea ce subiect ar trebui luat în considerare. Mulțumim, domnul Tavares. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului pentru acest raport care va contribui la lupta pentru drepturile omului. Parlamentul European în ultimii ani a jucat un rol foarte important în acest domeniu și a formulat o poziție pe care o reprezintă, de, pe care o, o apără de ani de zile, bazată pe Carta Drepturilor Fundamentale. Carta Drepturilor Fundamentale nu se bazează, nu se referă la statele membre decât atunci când uh, aplică legislația europeană, iar Parlamentul European solicită și a solicitat asta întotdeauna pentru că de cele mai multe ori uh, încălcările drepturilor fundamentale au uh, loc în momente în care nu au de-a face direct cu instituțiile europene și nici cu aplicarea dreptului european. În astfel de situații, Uniunea Europeană nu poate să riște ca la un moment dat să, să scrie în Carta Drepturilor Fundamentale niște lucruri foarte frumoase, la fel ca și în articolul 2 al uh, tratatului pentru UE, dar asta ar fi, s-ar referi la încălcarea drepturilor omului în statele membre. Asta se întâmplă de multe ori și uneori nu este sancționat pentru că lipsesc structurile din, uh, la nivel european sau în statele membre. Temeiul juridic este articolul 2 și cele ce urmează, și o posibilă extindere a Cartei Drepturilor, care a fost și poziția PPE, și sunt uh, de acord cu poziția menționată, E bine, consider că suntem în urmă față de poziția obișnuită a PPE referitoare la drepturile omului. Un membru al comisiei de curând s-a exprimat pentru inarea articolului 51 a cartei, prin care se uh, îngrădește uh, domeniul de aplicare al cartei. Vorbesc aici în, în numele meu, dar și în numele uh, grupului meu și al raportoarei Ulrike Lunacek. Poziția noastră este următoarea. Pentru că acest raport să funcționeze, ar trebui să conțină un fel de anexă în care pentru fiecare țară să se prevadă care sunt încălcările drepturilor omului ce au loc. Amendamentele grupului nostru vor merge în această direcție și vom folosi timpul până în 11 noiembrie pentru a mai discuta cu raportorul despre acest uh, raportare de la țară la țară, o solicitare pe care o avem de mai mulți ani. Și vom vedea în momentul respectiv cum poate fi legată această listă de raport. Este vorba de aspecte instituționale, care bineînțeles sunt foarte importante, mai ales având în vedere discuțiile din, ultime, din ultimii ani, discuții care trebuie să fie aduse și la un bun sfârșit. Așa vom avea o imagine de ansamblu a respectării drepturilor omului în Uniunea Europeană. Uniunea și Consiliul Europei uh, lucrează împreună în ceea ce privește drepturile fundamentale. Procesul de aderare al Uniunii Europene la Convenția uh, Consiliului Europei trebuie să fie accelerată dar poate raportorul ne mai poate spune câteva lucruri despre asta. Ar trebui să evităm o distribut, o, o împărțire a muncii între UE și Consiliul Europei. Uneori se spune că Uniunea Europeană este numai o piață, Uh, comună, iar Consiliul Europei ar fi responsabil pentru apărarea statului de drept uh, și a drepturilor fundamentale. O astfel de separare cred că ar submina credibilitatea cetățenilor europeni în Uniunea Europeană, ar submina și um, credibilitatea Consiliului Europei, pentru că practic ar deveni numai responsabil pentru o mică parte a elementelor ce țin de statul de drept. Consiliul Europei include, are 40 de state membre. Iar noi, de multe ori, arătăm cu degetul statele în care drepturile fundamentale sunt încălcate. O astfel de separare a sarcinilor, din punctul meu de vedere, nu ar fi compatibilă cu tratatul UE. Articolul 2 și articolul 3, primele aliniate, spun că Uniunea Europeană, în primul rând, este o uniune a valorilor politice, statul de drept, democrația, drepturile omului, drepturile minorităților și așa mai departe. Și în articolul 3, aliniatul 1, se vorbește despre faptul că prima sarcină a Uniunii Europene este să promoveze aceste valori. Dacă Uniunea spune că, de fapt, până la urmă Consiliul Europei este responsabil pentru uh, promovarea acestor valori, practic își uh, um, neglijează propriile sarcini uh, fundamentale. De aceea consider că și în acest sens trebuie văzută problema Comisiei de la Copenhaga. Bineînțeles că trebuie să fim de acord cu Consiliul Europei, astfel încât să nu dublăm eforturile, să nu le suprapunem, dar am avut contacte cu Comisia de la Viena referitor la discuții ce au avut uh, loc și în acest Parlament, ci trebuie să vă spun că reacția lor referitor la, referitoare la o eventuală comisie de la Copenhaga a fost foarte pozitivă. Judecătorii Comisiei de la Viena sunt de ar trebui să se implice mai puternic în aspecte ce țin de drepturile omului și consideră că Uniunea Europeană ar trebui să fie prezentă la lucrările Comisiei de la Copenhaga odată ce um, Uniunea Europeană va fi aderat la Convenția Drepturilor Omului. Bineînțeles, suprapunerile trebuie evitate. Doamna Bauer spune asta dacă considerăm că Parlamentul este o instituție politică și că această comisie este o, o instituție politică și va urma să fie asta și după alegeri, atunci este foarte important să se creeze organisme care să, fie, să nu fie politice și care să se ocupe de acest uh, subiect. Mulțumesc foarte mult și mă bucur de cooperarea cu raportorul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că trebuie să fiu de a... Nu trebuie să adaug foarte mult la ceea ce au spus uh, colegii, mai ales domnul Tavares, însă aș dori să subliniez două puncte. În primul rând, cred că nu îndeplinim așteptările cetățenilor europeni dacă despre drepturile, dacă vedem problematica drepturilor fundamentale numai în mod îngust, printr-o printr-o definiție îngustă, numai atunci când trebuie să se aplice o directivă europeană pentru a vedea dacă atunci sunt respectate drepturile. Cetățenii europeni se așteaptă ca drepturile lor să fie respectate tot timpul Uh, și peste tot pentru toți cei care se um, află în mod legal pe teritoriul UE. Este important pentru că de multe ori vedem situații în care sunt încălcate uh, drepturile fundamentale în state din afara Uniunii Europene și criticăm de fiecare dată acest lucru și în acest context uh, sunt, avem o responsabilitate cu atât mai mare să ne verificăm uh, propriile acțiuni și să avem un rol de exemplu, să ne asigurăm că drepturile fundamentale sunt respectate. Cred că posibilitățile noastre de a face o muncă de succes uh, ar fi îngrădite dacă am avea o viziune pur uh, juridică problema drepturilor fundamentale, este și o discuție politică pe care trebuie să o ducem. Și aș dori să spun că, bineînțeles, există o diferență între uh, probleme politice și probleme politice ce țin de partide. Însă respectarea drepturilor fundamentale este foarte importantă, iar noi vom sprijini toate eforturile în calitate de grup, toate eforturile care merg în direcția uh, îmbunătățirii situației, deci de a se face această uh, verificare și uh, vom face în așa fel încât uh, să se creeze instrumentele necesare pentru a funcționa în mod uh, optim. Um, uh, first... Domnul Ster, mulțumesc, uh, domnule președinte. Mai întâi legătură cu drepturile. Astăzi, din păcate, nu am dreptul să vorbesc în limba mea maternă, croată. Aș dori să fac apel la adresa secretariatului să îmi permite acest lucru data viitoare, dar de data aceasta pot vorbi engleză. În legătură cu drepturile fundamentale și promovarea valorilor noastre europene, cred că pentru a avea un raport mai coerent, Trebuie să facem apel și la adresa statelor membre să respecte toate rezoluțiile Parlamentului European când e vorba de drepturi fundamentale, e vorba de drepturi fundamentale la libertate și e vorba de condamnarea tuturor regimurilor care au încălcat acest drept fundamental. Și avem rezoluția Parlamentului European din 2009 care condamnă toate regimurile totalitare. De exemplu, în Europa Centrală, anumite state au făcut o treabă bună în a respecta această rezoluție. Altele mai au încă multe de făcut. Deci, iată, este și o problemă politică, nu doar una juridică. Și se pun două probleme aici. Pe de o parte, există încercări de a folosi aceste considerente pentru uh, a crea noi dezbinări uh, în loc de a uni oamenii. Există chiar încercări de a folosi căi juridice de a bloca eforturile de reconciliere se creează, practic, un climat în care aceste regimuri totalit... Uh, nu se poate astfel crea climatul uh, care să permită ca astfel de regimuri totalitare să nu mai poată să existe în această parte a Europei. Iată care este un aspect care cred că de asemenea trebuie inclus. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Glenkovic. Thank you very much, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi Doresc să-l felicit pe raportor pentru tot, toată munca sa pe acest subiect foarte important, având în vedere că vin dintr-un stat membru nou, care, în cadrul noi metodologii a negocierilor de aderare, a trebuit uh, să respecte drepturile și libertățile fundamentale ca element central și cred că Cred că de când achiul negociat a fost uh, reorganizat um, în mai puține capitole, noi, croații cel puțin, am recunoaștem importanța raportului privind libertățile fundamentale și drepturile omului și trebuie să recunosc că a fost partea cea mai delicată a negocierilor noastre de, încadrare, de um, aplicarea achiului. Um, asta înseamnă că Uh, achiul în ceea ce privește protecția drepturilor omului uh, este foarte important uh, în Uniunea Europeană și include tot ceea ce a făcut Consiliul Europei și um, Curtea Europeană a Drepturilor Omului și din ce am învățat noi din experiența noastră uh, Um, acest capitol trebuie promovat și în viitoarele negocieri de aderare și observăm asta în procesul negocierilor cu Muntenegru și probabil uh, va fi așa și pe viitor. Deci toate părțile care fac referire la articolul 2, valorile fundamentale importante ale Uniunii Europene, uh, le sprijinim pe deplin. Și, în același timp, trebuie să fim foarte atenți când creăm noi mecanisme de supraveghere a uh, rolului diferitelor instituții în protejarea drepturilor omului în uh, statele membre. Aș dori de asemenea să subliniez importanța faptului că Croația, chiar dacă în 2012 nu era stat membru, a fost inclusă în raport și în analiza diferitelor părți ale legislației drepturilor omului, uh, în raportul uh, Agenției Drepturilor Fundamentale și cred că este o prezentare bună a țării, acestei țări care încerca să se pregătească să respecte standardele cele mai înalte în ceea ce privește drepturile omului. Mulțumesc! Bun. Acum aș da cuvântul Comisiei, înainte de a da din nou cuvântul raportorului. Reprezentantul Comisiei dorește să spună ceva? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană se bazează pe anumite valori comune pe care nu le putem lua de bune. Trebuie să ne asigurăm că avem instrumentele necesare pentru a arăta cetățenilor că putem reacționa când aceste valori sunt puse în pericol. Și tocmai asta a spus președintele Barroso în, de, în uh, discursul său privind starea Uniunii. Uh, când statul de drept este pus la încercare în statele membre, a spus că e nevoie să se creeze o punte uh, între convingerea la nivel politic uh, și proceduri de încălcare a obligațiilor pe de o parte și pe de altă parte așa numită opțiune nucleară articolului 7 din tratat, adică suspendarea drepturilor unui stat membru pe de altă parte. Președintele Barroso a anunțat o comunicare pe această temă. Din experiență am observat că Comisia are un rol foarte util ca arbitru și lucrăm la idei de, pentru un mecanism privind de statul de drept uh, și în această comunicare tocmai pe acestea le vom promova. Principalele principii sunt ca mecanismul să fie activat doar în cazuri în care există un risc grav sistemic la adresa statului de drept și să se bazeze experimente predefinite care să asigură egalitatea între statele membre. Și acest lucru este fundamental, să nu existe standarde duble. Intenția nu este de a duplica ceea ce există deja sau ce s-a făcut, mai ales prin Consiliul Europei, ci de a oferi un mecanism pentru a putea reacționa când statul de drept este pus în pericol într-unul dintre statele noastre membre. Trebuie să avem un dialog cu toate părțile interesate pe această temă și în acest context Comisia organizează în noiembrie așa numita conferință Asis de la Justiție, o conferință privind rolul justiției în Uniunea Europeană și, bineînțeles, se va discuta despre statul de drept și respectul drepturilor fundamentale. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Dacă dorește cineva să spună ceva în numele președinției Consiliului, doriți? Dacă nu, atunci dau din nou cuvântul domnului raportor lui Michel în încheierea dezbaterii. Nu cred că pot să trag concluzii, domnule președinte, dar pot să răspund pe scurt colegilor care au luat cuvântul. Sunt destul de surprins, sincer să fiu, de intervenția colegului nostru excelent, domnul Melo, care spune ceea ce ne propuneți dumneavoastră riscă să politizeze acest, aceste lucruri. Din potrivă, domnule Melo, eu cred că acest raport face exact inversul, pentru că acest raport cere o procedură obiectivă clară pe baza unui indicator care să nu mai fie discutat și deloc politici în legătură cu riscurile de astăzi. Deci, cu tot respectul, intervenția dumneavoastră este o formă de politizare a dezbaterii noastre și noi dorim exact opusul. Și, sincer, eu cred că numai orb să fii și poți să negi faptul că există probleme de drepturile omului în Uniunea Europeană, în anumite state membre. Uh, eu citesc uh, toate rapoartele pentru fiecare stat membru și observ că aproape în toate statele membre, inclusiv în al meu, există probleme de respectare a drepturilor omului. Lumea nu e perfectă și cred că trebuie să acționăm mai hotărât în acest sens. Spuneți că nu suntem realiști. Eu cred că suntem foarte realiști, pentru că Consiliul a cerut un nou, un nou mecanism. Comisia dorește să facă asta. Deci nu cred că îmi puteți acuza că nu sunt realiști. Eu cred că, cu adevărat, e nevoie să ne consolidăm arsenalul de instrumente pentru uh, a putea rezolva o serie de probleme. De aceea nu înțeleg poziția PP-ului. Și... Știu că și pentru dumneavoastră drepturile omului sunt importante, de aceea nu pun sub semnul întrebării morala sau etica dumneavoastră, dar v-aș ruga totuși să vă mai gândiți, să, um, luați o serie de considerente, uh, în, uh, să luați o serie de lucruri în considerare și să știți că eu nu doresc să, să politizez subiectul. Poate că o fac la un moment dat, în calitate de deputat, am făcut am dat un raport informal în legătură cu toate cazurile de încălcare ale drepturilor omului, țară cu țară. Și știu că asta deranjează, știu că asta nu se va regăsi în raport. Pentru că unii nu doresc asta, dar nu mă veți putea împiedica să folosesc dreptul meu de libertate de exprimare, uh, să uh, prezint anumite cazuri de încălcări grave ale drepturilor omului. Nu doresc uh, să comentez faptul că uh, lucruri excesive uh, pentru mine, lucruri grave pentru mine sunt considerate excesive când e vorba de romi. Nu are rost să discut acum despre asta. Mai întâi doresc să mulțumesc domnului Tavares pentru uh, intervenția sa și sugestiile dânsului. Sunt de acord cu aceste propuneri și, într-adevăr, vom difuza un document al raportorului privind situația din statele membre, după cum am spus, reluând acolo tot ceea ce spun ONG-urile și alte instituții cu experiență în acest domeniu. Și, deci, vom discuta împreună aceste lucruri. În legătură cu Consiliul Europei, m-am întâlnit cu uh, persoane importante de la Consiliul Europei și cred că putem să cooperăm după cum a spus domnule Tavares, fără uh, a uh, face dublon, fără a face aceleași lucruri, uh, dar încercând să obținem economii la scară. Noi avem uh, specificitățile noastre, responsabilitățile noastre. Consiliul Europei este un partener pentru noi, un partener pe care relația cu care o folosim prea puțin, dar este un partener privilegiat. Dar nu putem cere acestui partener să facă treaba în locul nostru. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. În legătură cu Comisia de la Copenhaga, bineînțeles, aștept contribuțiile scrise ale președintelui nostru și a dumneavoastră. Doamnă Sipel, vă mulțumesc și dumneavoastră. Știu că așteptările cetățenilor sunt mari în ceea ce privește drepturile omului în Uniunea Europeană. De altfel, sondajul pe care l-ați publicat recent arată asta și cred că trebuie să integrăm acest lucru în raport. Am ascultat cu atenție pe colegul croat, care îi urez bun venit în mijlocul nostru și intervenția sa de altfel arată faptul că este interesat de acest subiect și cred că e un lucru foarte important. Cred că trebuie într-adevăr să ne inspirăm din trecut, din experiențele noastre, totalitarismul, nazismul, fascismul, comunismul, pentru a consolida drepturile omului și democrația și statul de drept în Europa, în toate statele membre, noi sau vechi, și veți observa că dacă evoc cu dumneavoastră încălcările drepturilor omului din statele membre, veți vedea, că, stimate coleg, că există la fel de multe cazuri în vechile state membre ca și în cele noi. Sunt situații care se găsesc peste tot. E important să subliniem acest lucru. Am uitat oare pe cineva? Atât cred că am avut de spus. Am răspuns tuturor. Merci, monsieur Michel. Vă mulțumesc, domnule Michel. Aș sugera următorul lucru. Acesta a fost punctul de pe ordine de zi chiar dinainte de votul prevăzut pentru ora 10.30. De obicei, colegii vin la vot chiar pentru ora respectivă, așa că vă rog să facem o pauză de jumătate de oră și reluăm munca noastră la 10.30 uh, pentru a putea vota electronic. Dacă îmi permiteți, tocmai mi s-a spus că domnul Mulder este ziua domnului Mulder astăzi, așa că vă felicităm, la mulți ani. Deci votăm peste o jumătate de oră.

Mulțumesc.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

vin astăzi la Craiova, mâine seară vin la Craiova. tineret la Palatul Parlamentului. Deci termin pe la 6, deci pe la 8, 8 și ceva. Eu vin, n-am nicio problemă, oriunde, ori ești. Da, bun, e în ordine. Da, domnule. Da, da. Bă, știi ceva? Eu Da, să votez pentru Peru și Columbia. Sau să votez, de fapt, pentru... A, bă, ați înnebunit de tot. Vin alegerile, ați, ați chiar înnebunit de tot. You will agree. With what? That's, that, that, that starting out with 15 Pacific Islands, with 200,000 people in total, and ending up with 50 million is a bit strange.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 contribuții și băgăm toate țările și Moldova în grup. Băgăm Ucraina și Moldova în grup. Fugi-mă de aici. Ce votezi de aici? Cum se uită toată lumea așa fără acolo? Adică noi facem acordul pentru Your colleagues? Your colleagues? Dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile. Dear colleagues, colleagues, thank you for your attention. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru prezență. Mi-acordați, vă rog, atenția dumneavoastră, dragi colegi. Vă mulțumesc, dragi colegi. Vă rog, atenție. Iată, începem la timp. Votul era prevăzut pentru ora 10.30. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și pentru punctualitate. Avem câteva voturi, punctul, după cum uh, s prevăzut. Votăm la punctul 6 de pe ordinea de zi, stabilirea listei țărilor terțe, ai căror resortizanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe, ai căror resortizanți sunt exonerați de această obligație. Și punctul 7 se referă la fluxul de refugiați în urma conflictului din Siria vom vota raportul colegei noastre Maria Gabriel mai întâi. Vom vota imediat, dar cred că doamna Gabriel dorește să ia cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi permit să mă adresez acum tuturor colegilor pentru a cere amânarea votului. Cer astăzi amânarea votului în numele transparenței, acest dosar, încă de la început, cooperarea a fost excelentă cu raportorii din umbră. Le mulțumesc tuturor. Avem și o procedură de urmat și doresc să amintesc importanța acestui exercițiu. Pentru prima dată Parlamentul European participă la luarea de decizii, un subiect atât de important și de sensibil și cred că de aceea responsabilitatea noastră este mare. Transmitem un mesaj pe, și asta înseamnă că trebuie să respectăm procedurile, un mesaj de transparență și de dialog. Deci, dacă astăzi cer um, amânarea votului. Uh, acest lucru se datorează faptului că s-au depus amendamente orale în legătură cu țări, cu anumite țări, în legătură cu care, în principiu, nu suntem împotrivă, dar trebuie să despunem de toate informațiile necesare pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză. De aceea, domnule președinte, cerând amânarea votului, propun următorul lucru, și anume, doresc să vă rog să transmiteți o scrisoare în numele dumneavoastră celor trei țări care sunt sprijinite de majoritate în această uh, comisie, Emiratele Arabe Unite, Peru și Columbia, pentru a primi din partea lor informații în legătură cu uh, pregătirea lor. De ce aceste țări au depus astăzi uh, aceste cereri pe baza unor criterii care trebuie respectate. Dacă depun, dispunem de toate aceste informații, ne vom putea lua deciziile în cunoștință de cauză. Și dacă ne pronunțăm sau nu uh, să ridicăm vizile pentru aceste țări, uh, putem să o facem respectând procedura, respectând valorile noastre de transparență și de dialog. Și astfel Parlamentul European va putea transmite un mesaj clar instituțiilor, celorlalte instituții și cetățenilor europeni că pentru prima dată Parlamentul participă la luarea acestor decizii, dar o face în mod responsabil, respectând regulile și în mod transparent. Cred că am spus tot ce era de spus. Vă las acum, bineînțeles, las colegii să decidă. Aceasta este propunerea pe care o fac eu colegilor pentru că cunosc bine dosarul și cred că decizia noastră trebuie luată în numele transparenței. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Gabriel, am înțeles. Anumiți colegi au cerut cuvântul. Vă rog, doamna Faion mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Ca raportor din umbră din partea socialiștilor și democraților, doresc mai întâi să mulțumesc domnului Gabriel pentru eforturile sale și doresc să spun că o sprijin în propunerea sa de a amâna votul cu două săptămâni. A dat toate argumentele um, pentru această amânare și doresc să subliniez faptul că în ultimele ore înainte de votul de astăzi uh, s-au făcut presiune asupra noastră din partea diferitelor țări pentru a fi adăugate la lista pozitivă de, uh, a regimului de călătorie fără vize. Multe lume e cu ochii pe noi astăzi și discutăm lucruri sensibile. Avem nevoie de timp pentru a obține mai multe informații uh, pentru ca decizia noastră să fie transparentă. Doresc să sprijin deci propunerea Mariei uh, lucrurile sunt delicate, avem multe amendamente orale depuse în ultimul moment și discutăm lucruri unii pot uh, considera că nu respectăm procedurile, de aceea trebuie să discutăm serios lucrurile. Responsabilitatea e mare și nu doresc să riscăm ca rezultatul obținut în această comisie să nu corespundă așteptărilor cetățenilor. Politica vizelor uh, este uh, sensibilă, este importantă pentru cetățeni și nu putem vota fără evaluările necesare și fără dezbateri serioase la noi în comisie. Mulțumesc! Mai dorește vreun alt raportor din umbră să ia cuvântul? Domnule lui Michel, sunteți raportor din umbră? Domnule președinte, dragi colegi, respect și admir munca colegei noastre Maria Gabriel și înțeleg, bineînțeles, argumentul său, dar nu înțeleg foarte bine procedura pe care o propune. Propune amânarea votului. Spune cu uh, două săptămâni. Dar cine își poate închipui că în două săptămâni putem și trimite această scrisoare și primi răspuns în timp util cu explicațiile celor 10 țări. Știm că amânarea de 10 de două săptămâni va fi probabil o amânare definitivă pentru acest mandat, pentru uh, uh, perioada dinainte de alegeri și e regretabil faptul că cele 16 țări insulare ACP care erau vizate inițial, acesta a fost obiectivul, deci că aceste 16 țări uh, sunt ostaticii acestei proceduri. Aceste țări vor fi pedepsite, sancționate din cauza acestei dezordini cauzate de lobby-uri. În, același, în al treilea rând, cele două colege nu au spus uh, un lucru, și anume că cele trei amendamente care puneau probleme au fost retrase. Deci, avem, e vorba de anumite țări uh, că, pentru care se insistă să se arate un sprijin, uh, nu înțeleg de ce, având în vedere că putem avansa pentru anumite țări, de ce trebuie să amânăm votul? Aș fi fost de acord să amânăm dacă uh, amendamentele nu ar fi fost retrase și dacă ar fi existat o reală politică, polemică în legătură cu acest subiect. Scuzați-mă, da, când se spune trebuie să luăm deciziile în cunoștință de cauză, da, trebuie să luăm deciziile în cunoștință de cauză, dar să nu spuneți mie că oamenii informați care sunt prezenți aici și care s-au exprimat nu știu deja astăzi dacă țările respective sunt sau nu capabile să beneficieze de scutire de vize sau nu. Să nu spuneți mie că vom primi elemente uh, decisive, determinante, care să ne schimbe votul în aceste două săptămâni. Mulțumesc. Michel. Mulțumesc, domnule Michel. Domnul Kirchhoff, vă rog rapid, pentru că nu avem mult timp. last... Can you hear me? Um, very much like to support those last remarks. Um... Pentru a susține ultimele comentarii mă uitasem pe lista de vot și eram foarte mulțumit pentru că uh, erau considerate acolo toate amendamentele și aceasta este o chestiune de competență acestei comisii. Însă n-ar trebui să uh, nu ne dăm seama că nu toate numele care apar aici vor dispărea în următoarele săptămâni. Din potrivă, vor apărea noi nume. Uh, și așa că Comisia poate ar trebui să vină cu o listă pentru că, ca să nu primim din afară cereri în plus uh, fără motivație suficientă. Și în afară de Emiratele Arabe, uh, care au fost deja prezentate, dar vreau să vă spun că nu e vorba aici de un proces gândit din partea acestei țări, ci e vorba de o bătălie care se duce de 2 ani, s-au negociat foarte multe lucruri, s-a dezbătut și este o chestiune foarte serioasă și gravă pentru această țară, așa că ar trebui să fie o chestiune la fel de serioasă și pentru noi și e vorba de responsabilitatea acestei comisii de a lua deciziile în conformitate cu regulile și în conformitate cu munca care s-a făcut deja în pregătirea acestui dosar. Înțeleg ce spune raportorul, dar eu unul, doar dacă dumneavoastră, domnule președinte, nu spuneți acest lucru, nu văd cum s-ar putea schimba numele țărilor care se prezintă pentru această listă în următoarele două săptămâni. Și această uh, amânare de două săptămâni ar putea înrăutăți situația și pentru țările pe care noi oricum le aveam pe listă și uh, care au îndeplinit deja condițiile pe care le-am plus. Doamna Zanoca. vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Noi suntem pentru amânare. E vorba de chestiuni foarte grave aici, să avem dintr-o dată amendamente orale pe care uh, trebuie să le discutăm și dezbatem. Trebuie să ne întâlnim între raportorii din umbră să vedem care este situația actuală și ce abordare serioasă putem avea. pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză. Îi susțin pe antevorbitorii mei și întreg grupul meu îi susține, dar uh, cred că ar trebui să avem o lună, nu doar două săptămâni, uh, pentru a avea informațiile necesare. Doamna Ernst. Da, pe scurt, și noi suntem pentru amânare. Evident, uh, amânăm, nu anulăm. Nimeni nu a spus asta. Și la noi au fost uh, reprezentanții diferitelor guverne uh, și i-am luat în serios și nu văd niciun fel de problemă. Tot ceea ce a spus Tania, sprijin. Însă, împreună cu raportarea, solicităm o amânare, nu o anulare sau orice altceva. Și eu am nevoie de mai multe informații pentru a putea uh, apăra o poziție în cadrul propriului grup. Înțeleg uh, preocupările dumneavoastră, dar e nu, numai o amânare. Muchas gracias. <clears throat> Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Am să spun mai multe lucruri, dar primul lucru pe care vreau să-l spun este acela de a mulțumi raportoarei pentru munca realizată. Este vorba de colega din uh, grupul meu politic, Maria Gabriel. Și știu foarte bine despre ce vorbesc când spun asta, pentru că, după cum știți foarte bine, am fost uh, raportor uh, de trei ori pentru regulamentul 539 din 2001 și am făcut față multor dificultăți cu care m-am confruntat pentru aceste rapoarte. Așa că, după cum știți, nu trebuie neapărat să ai o poziție comună nici măcar în cadrul aceluiași grup politic și e normal să existe discrepanțe, așa că vreau să spun că ar trebui să fim aici uh, civilizați și mă pronunț, deci, împotriva acestei amânări. Și am să dau uh, niște motivații foarte bune și justificate. În primul rând, Aș vrea să contracarez argumentul utilizat uh, al transparenței, pentru că regulamentul este transparent. Regulamentul contemplă această posibilitate pe care noi o utilizam, și anume aceea de a introduce un amendament oral. Prin urmare, transparența nu este incompatibilă cu acest regulament, pentru că altfel Uh, nu am fi avut acest regulament uh, pe care îl respectăm în toate acțiunile noastre politice. În al doilea rând, credeți că transparența va fi mai mare peste 15 zile? Poate unii dintre dumneavoastră nu știu acest lucru, așa că am să vă informez eu. Columbia și Peru au prezentat o fișă tehnică, o fișă tehnică pe care o deține Comisia Europeană și în care se arată cu claritate care sunt elementele de evaluare care ne-ar permite să susținem sau nu cererea lor. Cerere pe care eu și domnul Lopez Aguilar și doamna Renate Weber o susținem, de altfel. E vorba de elemente care se află și în acordul comercial, pentru că n-am fi putut semna un acord comercial cu Columbia și cu Peru dacă n-ar fi existat uh, certitudine din partea noastră că există o reciprocitate pentru toate aceste elemente care se respectă începând cu drepturile omului și cu nivelul înalt de instituționalitate din aceste țări și de asemenea nivelul înalt uh, de calitate al documentelor de călătorie, de asemenea date biometrice, problema reciprocității care este și ea asigurată uh, viză care, uh, de care nu va mai fi nevoie și atunci aceste țări nu vor mai cere vize pentru cele 28 de țări din Uniunea Europeană. Un alt element, o creștere economică din cele mai mari în, pe continentul american. Un alt element important, există mai mulți europeni care locuiesc acolo decât columbieni și peruani care se află aici. De asemenea, relații comerciale, relații economice foarte dezvoltate între cele două părți. Domnule președinte, iată argumentele mele. Și acum, în încheiere, am să vorbesc despre un alt domeniu pe care îl cunosc foarte bine și anume cel al siguranței siguranță care este garantată pentru cele două țări, țări care, bineînțeles, se confruntă cu problema, dar vreau să vă spun un lucru, un lucru de care trebuie să țineți cont. Angajamentele pe care și le-au, dat, au luat cele două guverne față de uh, siguranță este un angajament uh, obiectiv, palpabil, nu este ceva teoretic. Așa că, domnule președinte, pentru toate aceste motive pe care le-am prezentat și multe altele pe care aș putea să le prezint, v-aș ruga să nu țineți cont de propunerea doamnei Gabriel. Vă mulțumesc. Președintele, da, s-a făcut o propunere de amânare a votului și, după cum spune regulamentul, ca și la plenară, atunci când raportorul cere o astfel de amânare, cineva se poate pronunța pentru și altcineva împotrivă. E clar că acum vom asculta pe cineva care să vorbească și pentru. Cineva dorea să ia cuvântul din uh, sală, doamna Zipel, și după aceea vom trece la vot în legătură cu propunerea de amânare. Acesta va fi primul vot. Doamna Zipel, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, suntem în fața unui vot și nu cred că trebuie să mai ducem uh, o dezbatere de conținut referitoare la anumite state. Dezbaterile referitoare la statele care sunt discutate au fost duse deja și nu trebuie să reîncepem discuțiile. Și asta mai ales când discutăm despre o amânare. Cred că colegii ar trebui să se gândească, dincolo de amendamentele orale, dacă ele rămân sau nu, uh, Uh, mi se pare uh, ca procedura ca în ultimul moment și nu cu două, minute, cu două zile înainte, ci uh, ieri, deci procedura de a depune noi amendamente nu mi se pare corect. Ar trebui pus sub semnul întrebării acest tip de procedură. Aceste amendamente de extindere mi se par foarte nefericite, mai ales că au venit în ultimul moment. Drept urmare, consider că trebuie să amânăm astfel încât să reluăm dezbat, discuția referitoare la conținut, să putem discuta între noi ce părere avem uh, și apoi uh, să putem lua o decizie în mod clar. Deci eu sunt pentru o amânare, foarte clar. Obviously, there is a division of... E clar că nu toată lumea este de acord și vom vota această propunere a raportorului. Am auzit pe cineva care s-a pronunțat pentru această amânare și pe altcineva care s-a pronunțat împotrivă. Așa că trecem la vot pentru a vedea dacă se amână sau nu. Aveți uh, un alt punct de ordine, dar vă rog. Domnule președinte, Aș vrea să vă rog să ne clarificați, pentru că cele trei amendamente orale care au fost menționate, vreau să știu dacă au fost retrase sau nu. Domnul lui Mișel a spus așa și aș vrea dumneavoastră de la prezidiu să ne uh, spuneți dacă într-adevăr așa este. Da, spune președintele. Amendamentele 78, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 și 18 au fost retrase. Deci nu votăm în niciun caz aceste amendamente. Acum vom vota în legătură cu propunerea de amânare. Deci cine este pentru amânare trebuie să voteze da, cei care sunt împotriva amânării să voteze nu. E clar pentru toată lumea, s-a deschis votul. There is EPP plus one. One EPP. PPE-ul are un vot în plus. Acum e în regulă. S-a închis votul. Treizeci și doi la douăzeci și patru și o abținere, deci votul se amână. voting on Syria. Și acum votul uh, asupra Siriei.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 Where is my voting list of Syria? No. Mrs. Wikström. Doamnă Wikström, în chestiune de ordine, da, aș vrea să vă rog să trecem la votul asupra Siriei. Vote on Syria. Please. We still have a vote on Syria. Mai avem încă un vot, uh, cel asupra Siriei, așa că vă rog să păstrați liniștea, cei care părăsesc sala să o facă în liniște. Doamna Wikström, vă rog. Here we are discussing all sorts of da, vorbim aici despre tot felul de proceduri când avem un vot foarte important asupra rezoluției din Siria. Văd că oamenii părăsesc sala. E de neacceptat, așa că trebuie să trecem imediat la vot. Da, tocmai asta și făceam. A fost o propunere de amânare, trebuia să o votăm și acum trecem la Siria. Da, o altă chestiune de ordine, vă rog. Domnule președinte, această rezoluție unde am ajuns la un consens, prezintă o dificultate de ordin bugetar, pentru că fondurile bugetare actuale au fost reduse pentru că anumite grupuri au fost împotriva creșterii fondurilor pentru refugiați. E greu să adopți așa ceva cu consens dacă nu ai bugetul necesar. Așa că rezoluția e foarte bună, dar s-ar putea să nu ducă la nimic. Foarte bine, trecem acum la vot. Acum. Siria. Am să spun amendamentele. Amendamentul 1, cine este pentru? Nu, în bloc, doriți a vot în bloc, foarte bine, atunci cine este pentru? Împotrivă? Toate amendamentele au fost respinse, cele șapte amendamente și acum votăm rezoluția. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Patruzeci trei la două voturi, zero abțineri. Vă mulțumesc, se adoptă. Domnule Cleis, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. E păcat. Pentru că se pare că nu e posibil să votăm separat uh, opt amendamente. Nu era un vot care să țină nu știu cât timp și nu știu de ce trebuia să votăm în bloc uh, toate aceste amendamente. E de neacceptat și nu există niciun fel de scuză pentru asta. Dar, uh, după cum știți, spune președintele, a fost o sugestie din sală pentru a vota în bloc, toată lumea a fost de acord, așa că de am luat această decizie. Foarte bine. Please. Vă rog, luați loc. Dragi colegi, vă rog. Moving on to point number... Trecem la următorul punct, protocolul împotriva fabricării și traficului ilegal de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții, adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate. Raportor este doamna Veronique Mathieu. Dar cred că dânsa nu este prezentă acum, așa că domnul Vos o reprezintă. Este vorba de examinarea proiectului de raport, după care raportorii din umbră sau alți membri ai comisiei vor putea să se pronunțe. Domnule Vos, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În numele uh, lui Veronique Mathieu aș dori să prezint acest raport pentru că dumneavoastră ei nu poate fi prezentă, dar mă ruga să Uh, prezint poziția ei. Veronic Mathieu mulțumește raportorilor din umbră pentru buna cooperare și pentru sprijinul acordat. Uh, protocolul împotriva fabricării ilegale de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții, are ca scop protejarea, combaterea fabricării și traficului ilegal de aceste, ale acestor piese. Este un protocol care este adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate. Mai există două protocoale uh, similare uh, referitor la imigranți și la traficul uh, de ființe umane. Uniunea Europeană a, a, sem, a semnat protocolul împotriva fabricării și traficului ilegal de arme uh, și s-a uh, angajat să uh, ratifice acest lucru odată cu adaptarea uh, legislației. Și acest lucru s-a întâmplat odată cu decizia Consiliului uh, în acest uh, sens. și prin această uh, decizie a Consiliului s-a putut îmbunătăți uh, munca autorităților de aplicare a legii prin uh, directiva 51-2008 s-au adaptat și s-au preluat prevederile protocolului în legislația europeană. Directiva din 2008 referitoare la articolului 10 din protocol creează un cadru pentru uh, autorizările de exporturi de arme și se referă și la piese și la muniții. Uniunea Europeană poate așadar să fie de acord cu încheierea acestui protocol prin ratificarea acestui protocol uh, Uh, prevederile pentru toate statele membre vor fi obligatorii, iar protocolul, din punctul nostru de vedere, este uh, pur și simplu uh, de nelipsit. Avem nevoie neapărat de el. Traficul ilegal de arme este un fenomen îngrijorător. Ultimele uh, Uh, raport, rapoarte ale Europol ne arată că organizații criminale folosesc traficul de arme ca o sursă de venit. În 18 țări au fost uh, identificate aproximativ 39 de grupuri criminale, 25 dintre ele având asta ca activitate principală, 14 ca activitate secundară. Din acest punct de vedere, colega mea, în calitate de raportor, se bucură că uh, munca, că lupta împotriva traficului ilegal de arme face parte din prioritățile strategiei Uniunii Europene din 7 iunie acestui an referitor la combaterea criminalității organizate. Prevederile protocolului uh, consolidează lupta noastră împotriva acestui uh, trafic prin faptul că se controlează mai bine uh, însemnarea, numărul de serie a acestor arme. Important uh, și chiar esențial este, prevăz, este ceea ce este prevăzut la articolul 12, schimbul de, de informații. Pentru criminalitate nu există granițe. Drept urmare, orice fel de trafic ilegal poate fi combătut numai dacă statele membre uh, cooperează. Și asta trebuie să uh, Uh, și cooperarea trebuie să fie mai bună decât cea a grupurilor criminale. Este esențial ca metodele folosite de uh, criminali, uh, rutele pe care le au, importatorii, exportatorii și procedurile să fie cunoscute și să poată fi utilizate în domeniul luptei uh, împotriva traficului ilegal. Există prea multe uh, arme de război, de asalt, uh, care ajung în Uniunea Europeană din Rusia sau din Balcani. Între timp, însă, statele membre cunosc rutele principale. Raportoarea regretă faptul că statele membre uh, nu fac schimb suficient de informații uh, și că nu fac în așa fel încât acest tip de amenințare să fie eliminat. Trebuie să nu uităm că o mare parte a acestor arme ajunge la criminalitatea organizată. De aceea, raportoarea solicită statelor membre să intensifice schimburile de informații prin intermediul sistemului de informație EIS al Europol, astfel încât se repertoriază aproximativ 20 de date, dintre care cele legate de armele de foc ilegale. Raportarea salută de asemenea înființarea unui punct focal în cadrul Europol privind traficul ilegal de arme de foc pentru a oferi un sprijin operațional și strategic anchetelor în curs. având în vedere că Uniunea Europeană și-a, adopta, și-a adaptat uh, legislația, uh, protocolul permite sporirea securității cetățenilor europeni. Este un uh, protocol important, ne permite să uh, combatem mai bine traficul ilegal. Uh, în realitate acesta este foarte răspândit, de aceea raportoarea recomandă uh, cu fermitate ratificarea acestui uh, protocol. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Îl avem pe domnul Moraes, care dorește să intervină. Vă rog, domnule Moraes. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că domnul Vos a făcut o prezentare foarte bună a intențiilor doamnei Matiu în acest raport. În calitate de raportor din umbră pentru S și D, vreau să-mi arăt susținerea față de poziția raportorului și din această cauză nu dorim să prezentăm amendamente, dorim uh, o rezolvare cât mai rapidă a acestui protocol în Națiunilor Unite și susținem în special recomandările uh, Europolului care au fost preluate de acest raport. Este foarte important pentru noi și rezoluția este susținută de toate grupurile politice, lucru care s-a văzut la toate întâlnirile raportorilor din umbră cred că prezentarea domnului Vos uh, este suficientă, nu are rost să mai spun prea multe, doar să repet că este o chestiune foarte importantă pentru noi, pentru socialiști, pentru că traficul uh, cu arme ilegale este esențial, dorim o rezolvare rapidă și uh, o ajungere la un acord cât mai rapid, fără amendamente. Mulțumesc încă o dată domnului Vos pentru evaluarea pe care a făcut-o în numele domne, doamnei Mathieu și sper să obținem un rezultat cât mai rapid. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Moraes! Nimeni nu mai dorește să ia cuvântul. Nu știu dacă Comisia sau Consiliul vor să intervină. Nu? Nici Consiliul? Dacă doriți să mai adăugați ceva în încheiere, domnule Vos, în numele raportorului, dacă nu, atunci uh, încheiem aici, pentru că nu mai avem decât uh, termenul de depunere a amendamentelor, 8 octombrie până la prânz. Cu asta încheiem. După cum spuneam, ședința coordonatorilor a fost uh, amânată, așa că reluăm ședința la orele 15. Vă mulțumesc pentru atenție.